and the announcement by President Obama and by our, uh, the leadership of the Union on the launch of negotiations. A trebuit să rearanjăm deci programul pentru dimineață. Domnul De Hucht va fi cu noi la 9 dimineața. Ne va informa în legătură cu activitatea grupului de lucru pentru ocupare și creștere. Vedeți și restul modificărilor. Prin urmare, vă rog să fiți aici mâine la 9 dimineața, însă nu uitați că mâine va fi grevă generală în Bruxelles. Va trebui să vă descurcați cumva cu transportul mâine dacă locuiți departe de Parlament din cauza greve generală. Any, any objection to the agenda? Vreo obiecție la ordinea de zi? Nu. Punctul 2. Procesul verbal a întâlnirii din 22 ianuarie. Le considerăm adoptate dacă nu sunt alte comentarii, dacă nu sunt comentarii până la finele acestei întâlniri. Punctul 3. Anunțurile președintelui. Întâlnirea noastră este transmisă în direct pe internet, suntem o instituție deschisă, vorbim lumii, lista corespondenților în dosarele dumneavoastră. Vă rog să o consultați dacă vă interesează ceva de acolo. Dați-mi voie să o salut pe doamna Lucreția Țuis. Dânsa o înlocuiește pe Anarica Nieminen, care este în concediu de maternitate, vine de la DigiTrade. Haideți să vedem ce secrete de la DigiTrade știe dânsa și ne poate spune. Punctul 4. Acordul UE-China privind modificarea concesiilor referitor la România și Bulgaria post-aderare. Știți că atunci când o țară intră în Uniunea Vamală, e uneori nevoie ca acordurile de importuri cu țări terțe să fie adaptate pentru că ar fi putut să aibă acorduri pe cuantumuri diferite înainte de aderare. Așa a fost cazul cu România și Bulgaria în relația cu China. Raportul nostru este Helmut Scholz. Avem examinarea proiectului de recomandare. E... Aveți textul în dosar și dau cuvântul raportorului domnul Helmut Scholz. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru că pot vorbi în germană, am să și fac acest lucru. Ehm, am să încerc să fiu uh, succint pentru că deja s-a spus foarte mult în uh, schimbul de opinii pe care l-am purtat deja în ianuarie referitor la acest subiect. Dragi uh, colege și colegi, aveți la dispoziție proiectul de raport. Vreau să subliniez încă o dată că, bineînțeles, uh, Uh, conform articolului 24 alineatul 4 al GAT, obiectivul unei zone de liber schimb și unei uniuni uh, vamale ar trebui să fie acela de a facilita comerțul între zone fără a împiedica interacțiunea între diferitele părți semnatariate. De ce cred că acest acord de echilibru este un semn uh, trimis de Uniunea Europeană un semn pozitiv în favoarea schimbului multilateral. Salut acest acord cu China și consider că Parlamentul European ar trebui să își dea acordul. Există un proiect de raport, un proiect de aviz din partea Comisiei AFET, care este de o părere identică. Votul în AFET este prevăzut pentru data de 7 martie. Putem astfel să ne stabilim calendarul și noi. Doresc să subliniez că deocamdată nu e clar când anume va avea loc semnarea formală, să-i spunem așa, acestui acord. După părerea mea, ar trebui să așteptăm această semnare formală înainte de a ne da acordul pentru ca, um, dacă e nevoie, să putem amâna votul în plen. Cam atât. Vă mulțumesc uh, încă o dată, mulțumesc secretariatului pentru sprijinul acordat și aștept cu nerăbdare completări, eventual din partea comisiei, uh, cereri suplimentare de informații sau observații din partea raportorilor din umbră. Mulțumesc! Yes, definitely. The, the agreement was not referred to this parliament formally. Da, evident că acest acord nu a fost transmis Parlamentului, deci nu votăm și asta pentru că nu a fost semnat. În conformitate așadar, conform practicii obișnuite, Comisia ne va transmite acest acord numai după ce va fi fost uh, semnat. Și trebuie să vedem și avizul AFET. Deci, we're waiting for the new developments. Uh, Bernd Lange, any comments on this? Bernd Lange, comentarii? Nu. Observații de la colegi? Vreau să vă spun doar că susținem întru totul raportul, care este și foarte important și foarte tehnic. Mulțumesc! Din partea Comisiei, Jérôme Robert. Domnule președinte, nu avem nimic de adăugat la explicația clară a raportorului, însă trebuie să spun că da, secretatul Consiliului este în legătură cu partea chineză. Nu avem o dată exactă pentru semnare în prezent, dar desigur suntem dornici ca acest document să fie semnat cât de repede posibil, probabil în următoarele zile sau săptămâni. Bun? Trecem mai departe. Raportorul observații finale, nu? Punctul 5. Politica externă a Uniunii Europene în materie de aviație. Este un aviz CRAN, care este responsabil pe fond. Raportorul nostru pentru aviz este Robert Sturdy. Aveți textul în dosar. Avem examinarea proiectului de aviz. Dau cuvântul raportorului, domnul Robert Sturdy, pentru a lansa discuția. Mulțumesc, domnule președinte. Aș face o scurtă referire la ceva ce ați spus noastră mai devreme. Spuneați că domnul De Hucht va veni să discute acordul comercial cu Statele Unite. Data trecută la coordonator am discutat vizita în Statele Unite. Noi putem trimite doar cinci membri. Este o misiune comercială știu că aveți o poziție fermă și o sprijin, însă e o abordare dezgustătoare să ni se permită să trimitem doar cinci membri într-o vizită atât de importantă în Statele Unite. Sper că vor face colegii presiuni pe lângă cei de la Consiliu să rezolvăm problema. Vă mulțumesc că ați ridicat această chestiune. Fac apel la toți coordonatorii, la toate grupurile politice să își însușească această problemă și să încerce să găsească o soluție. Să o menționați la întâlnirea președinților, să dacă putem obține o modificare. Și eu am să fac asta, însă fără sprijinul dumneavoastră nu voi reuși mare lucru. Așa că vă rog, faceți niște eforturi. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru sprijinul acordat. În primul rând, aș dori să le mulțumesc uh, raportorilor din umbră. Ne-am întâlnit la Strasburg. Am primit sugestii folositoare, mai ales de la colegul la socialiști, și o să introducem câteva amendamente în acest sens. Eu am să înaintez amendamentul de a sublinia importanța crucială a sectorului aviatic în economia europeană și de asemenea pentru a sublinia rolul important jucat în materie de creștere și ocuparea forței de muncă. Sectorul aviației creează multe lucruri de muncă și asigură creștere economică. Dacă vrem ca economia să-și revină, trebuie să creăm un cadru la nivel european, un cadru în care firmele europene să poată să prospere, mai ales în fața concurenței externe. De asemenea, vom sublinia rolul jucat de aeroporturile regionale. Inițial n-am inclus această componentă în proiectul original. Alte grupuri au sugerat afirmații mai ferme în legătură cu programul de comercializare a cotelor de emisie, suspendarea negocierilor de la ICEO, însă mă îngrijorează chestiunile legate de zgomotul emis de motoarele de avion n-aș vrea ca acest lucru să-și uh, găsească loc în avizul meu. Nu cred că face obiectul unui aviz INTA. Însă asta este doar opinia mea. Alții văd lucrurile altfel, însă le-aș aminti raportorul din umbră că termenul de depunere amendamentelor este 26 februarie. Deschidem acum discuțiile, spune președintele. Începem cu raportorii din umbră. Cine vrea să ia cuvântul? Doamna Sarnez. Merci beaucoup, monsieur le président. Je pense que c'est un... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Într-adevăr, raportul este important. Nu există prea multe posibilități de a crește în uh, ziua de astăzi în Uniunea Europeană și cred că acest sector este unul care poate să o facă. E bine, cred că acest sector uh, poate într-adevăr fi consolidat. Și în legătură cu punctul 3 am câteva comentarii. Spuneți că va trebui să actualizăm instrumentele europene și mă întreb dacă nu este mai potrivit să creăm alte instrumente uh, Uh, care să fie potrivite și adaptate sectorului aviației. Și tot aici, la punctul 3, în legătură cu ceea ce Comisia numește concurența justă sau loială. Cred că merită menționat acest lucru. La punctul 4 uh, și combaterea emisiilor de dioxid de carbon, Poate că e bine să spunem că Uniunea Europeană face mai mult decât să joace un rol, ci că este sau vrea să devină un lider în consolidarea și perfecționarea cadrului juridic internațional, atât în ceea ce privește siguranța, dar și combaterea poluării. La punctul 7 Există uh, și sunt negocieri în curs pentru acorduri cu uh, uh, Australia, cu Noua Zeelandă. Am finalizat acordul cu Brazilia și poate că ar trebui să adăugăm aici și Japonia. Și apoi mă întreb dacă nu ar fi cazul să mai adăugăm aici Uh, un uh, comentariu în ceea ce privește investițiile încrucișate, adică posibilitatea de a încuraja crearea unui cadru juridic care să ne permită să stimulăm investițiile internaționale în sectorul aviației. Mulțumesc! Danic Șatu? Mulțumesc, domnule președinte. Nu, o să insist uh, pe toate punctele. Cred însă că putem merge mai departe în ceea ce privește combaterea emisiilor de dioxid de carbon în domeniul aviației. Mecanismul ETS, uh, sigur că este integrat uh, în acest sector în care există emisii poate mai mari, Uh, decât în, alt, în alte domenii. E un, un, un sector care uh, se extinde și de aceea cred că acest aspect al combaterii poluării este o dimensiune importantă pentru viitorul sectorului. În plus, această piață a emisiilor este și o sursă de venit pentru uh, state. Uh, Știm că la nivelul Uniunii Europene o piață uh, la care prețul tonei ar fi de 30 de, de dolari în perioada următoare uh, poate produce un venit public de 200 de miliarde de uh, euro. Sigur că astăzi poate e greu să explicăm cetățenilor noștri că atunci când își fac plinul la stația de benzină, plătesc uh, în jur de 40% taxa pe combustibil, iar uh, dacă uh, se transportă cu avionul, nu plătesc nimic pentru emisiile de dioxid de carbon sau pentru cherozen. Ori ideea era ca și aviația să intre în acest sistem de taxare. Și din această cauză comis, sectorul a fost interesat. Ei bine, dacă se pune astăzi această problemă, este pentru că Europa a dorit să fie un lider în acest domeniu. Dacă Europa începe să zică, bine, dar asta ne afectează competitivitatea, atunci nu vom mai avea niciun fel de dezbatere și totul se va opri aici. Și apoi, așa cum a zis și Maria, cred că textul trebuie să fie mai puternic pe această temă. Mulțumesc. Um, thank you, Uh, I have to excuse... Mulțumesc, domnule președinte din păcate, raportul nostru din umbră nu poate participa, este la altă întâlnire, însă aș dori să spun că sprijin observațiile antevorbitorilor referitoare la emisiile de dioxid de carbon. Este o problemă stringentă, centrală în această dezbatere. Și am o întrebare Raportorul spunea că nu dorește să includă componenta de zgomot, reducerea zgomotului în aviz. Aș recomanda să o avem aici, pentru că ține de dimensiunea concurențială în același timp. Dacă vă uitați la modul în care sunt afectați locuitorii din preajma aeroporturilor de zgomotul emis de motoarele avionilor care aterizează și decolează, dați seama că reducerea factorului zgomot devine o problemă de poziționare a aeroporturilor. Sunt acestea în zone rezidențiale, la periferie, mai departe și așa mai departe. Trebuie să înțelegem că și cetățenii trebuie să-și dea acordul pentru o creștere a volumului traficului aerian. Trebuie să ne asigurăm creșterea volumului traficului aerian nu deteriorează calitatea vieții locuitorilor care a, uh, își au reședințele în preajma aeroporturilor și cred că asta trebuie să regăsească și într-un aviz al nostru. David Martin, la Socialiști și Democrați. Foarte pe scurt, aș pleca de la ceea, ceea ce spunea raportorul în prezentarea inițială, dar ce, ceva ce nu se regăsește în text aeroporturile rezonabile. Tentația este să direcționezi traficul spre marile aeroporturi, spre aeroporturile centrale și acestea au un avantaj competitiv remarcabil și dacă vrem să avem o dezvoltare rezonabilă, rațională în Europa, e important să sprijinim aeroporturile regionale. Nu știu cum putem pune asta în text, însă trebuie să facem o trimitere la ideea de a dispersa puțin traficul aerian în loc de a-l concentra. Să vedem ce are și Comisia de spus pentru că acest raport pleacă de la o comunicare a Comisiei. Îl avem pe domnul Klaus Geil. Aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. În primul rând, aș dori să-l felicit pe raportor pentru un text extrem de clar și de concis Vreau să vă mulțumesc și pentru sprijinul pe care îl acordați concluziilor formulate de comisie în comunicarea sa. Într-adevăr, aviația joacă un rol esențial în economia europeană, creează locuri de muncă, generează creștere economică, ne conectează cu restul lumii Transporturile aeriene sunt esențiale atunci când ne gândim la comerțul nostru internațional și la, sigur, deplasarea persoanelor între diferitele țări din lume. Avem o tradiție solidă, avem o prezență remarcabilă. În Europa, trei din cele mai mari companii aeriene din lume, unele din cele mai mari aeroporturi din lume. Sectorul angajează cam 5 milioane de oameni în Europa și aduce 350 de miliarde de euro la produsul european brut, mai bine de 2%. Suntem un lider mondial în fabricarea de avioane și de motoare de avion, însă lucrurile nu sunt uh, fixe și imuabile. Multe aspecte se confruntă cu o serie de amenințări în noul context al globalizării și concurenței globale. De aceea, dacă vrem să ne păstrăm avantajul concurențial pe care îl avem în sector, va trebui să ne ajustăm politica externă în materie de transporturi aeriene pentru a o face mai ambițioasă. E timpul ca Europa să își facă ordine în propria ogradă. Prea mulți ani am uh, tratat cu restul lumii într-un mod fragmentat, stat membru cu stat membru. Prin urmare, ne bucurăm să vedem uh, concluziile formulate de Consiliu pe marginea comunicării noastre se stabilește o foaie de drum pentru o politică mai ambițioasă în anii ce vin. Noi vom continua să negociem acorduri la nivel european cu țările vecine, încercând astfel să integrăm țările vecine în piața mai mare a transportului aeriene pe baza unor standarde comune în materie de siguranță, mediu și, de asemenea, în materie de politici sociale. De asemenea, vom semna acorduri europene cu parteneri eh, ca țările vecine sau cu reprezentanții ai noilor piețe emergente, țările BRICS. Avem acorduri cu Statele Unite și Canada deja am negociat un acord cu Brazilia, însă din nefericire Brazilia a cerut o renegociere doi ani mai târziu și acum discutăm la Consiliu să vedem dacă se poate un, da un mandat extins pentru a încheia un acord cu Brazilia. Pentru că Brazilia este o piață în creștere rapidă, o piață strategică pentru transportatorii europeni. E important să se prindă picior acolo, mai ales dacă ne gândim că vin și Cupa Mondială și Jocurile Olimpice, găzduite toate de Brazilia în anii ce vin. De asemenea, aș dori să subliniez importanța acordată de raportor atunci când e vorba de concurența echitabilă. Concurența echitabilă este o problemă reală. Vedem cum crește foarte mult numărul transportatorilor în Golf, în Emirate, Etihad, Qatar Airways, companii care se dezvoltă exponențial. Asta e bine pentru Airbus care le vinde avioanele, dar nu e neapărat bine pentru transportatorii europeni și chiar aeroporturile europene văd cum traficul aerian ajunge să fie direcționat spre nodurile de transport din Golful Persic. Asta îngrijorează pe mulți reprezentanți din sector. Îi spun că lucrurile nu sunt foarte transparente acolo, concurența s-ar putea să nu fie chiar atât de loială Unul dintre membrii comisiei noastre spunea că eventual ar trebui să avem în vedere un nou instrument. Comisia face tocmai acest lucru. Avem în vedere nu o revizuire a sistemelor actuale de asigurare a concurenței loiale, ci și redactarea unor noi, noi propuneri. Vom înainta aceste propuneri în lunile ce vin. De asemenea, s-a spus că Comisia are un mandat de a negocia cu Australia și Noua Zeelandă. Negocierile au întârziat din mai multe motive. Am vrea ca aceste negocieri să se încheie cu succes. S-a vorbit și despre investițiile transfrontaliere în sectorul aviației. Comisia s-ar bucura ca aceste lucruri să fie traduse în realitate. Astăzi, sectorul este afectat negativ de restricțiile naționale privind proprietatea și controlul aparatelor de zbor. Asta limitează accesul la capital al liniilor aeriene. Apoi, în ceea ce privește diferitele comentarii făcute referitoare la emisiile de dioxid de carbon, după cum știți, Comisia a propus uh, cu ani în urmă includerea transporturilor aeriene în sistemul european de comerț cu emisii de carbon, pentru că volumul emisiilor crește în sectorul transportului aerien. Asta a generat multă animozitate peste tot în lume, reacții puternice de la China, India, Brazilia, Rusia, chiar și la Statele Unite. progresele recente făcute la nivel mondial, la ICAO, se discută despre găsirea unui instrument uh, global, mondial, menit a asigura reducerea emisiilor de dioxid de carbon care au efecte asupra climei planetare. Problema este una planetară și, prin urmare, Comisia se simte încurajată că, în sfârșit, se fac progrese la nivel mondial. Momentul de foc o să fie întâlnirea ICAO din septembrie-octombrie. Ne pregătim temeinic, încercăm să ocupăm un rol uh, central la discuțiile de acolo în încercarea de a ajunge la un rezultat bun. E vorba de protecția mediului. Domnule președinte, domnule raportor, vă mulțumesc pentru raportul excelent și pentru sprijinul acordat. Clar, în raport sprijiniți o politică externă mai coerentă și mai ambițioasă. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi pentru informațiile utile oferite. Încheiem dezbaterea dându-i cuvântul raportorului, domnul Sturdy. Mulțumesc, domnule președinte. V-aș ruga, domnule Sarnez, dacă ați putea să-mi trimiteți propunerile în scris sub formă de amernament, pentru că sunt de acord cu ce a spus. Ianic și Helmut, motivul pentru care n-am inclus multe dintre sugestiile voastre, a fost că doresc ca acest raport să se concentreze pe aspectele ce țin de comerț. Pentru că asta e treaba noastră. La urma urmelor, în sesiu. sunt de acord cu ce a spus, nu sunt de acord în esență și aștept să văd ce amendamente o să-mi trimiteți. David, da, ai dreptate. Nu era în raport inițial și ar fi trebuit să fie acolo. Uh, Eh, cred că mi-a scăpat pur și simplu, însă s-a discutat la Strasburg acest aspect al aeroporturilor regionale și uite, tocmai de asta avem întâlnire cu raportorii din umbră. Sunt 100% de acord cu ce ai spus, cred că acestea sunt esențiale și îmi pare rău că nu am uitat să le menționez în text, dar eh, am să modific textul tocmai pentru a le introduce. Mulțumesc, domnule președinte, cam astea au fost comentariile mele. Bine, o să avem un aviz foarte bun atunci. Termenul de depunere amendamentelor 26 februarie. Deci vă rog, nu ezitați să ne trimiteți sugestiile dumneavoastră. Revenind la punctul anterior, am fost rugat să vă anunț că termenul de depunere al amendamentelor, amendamentelor pentru raportul Helmut Scholz referitor la concesiile din listele de angajamente Termenul este 1 martie acestui an, bineînțeles. Item 6. Punctul 6. Comerțul de precursori de droguri între comunitate și țările We are the responsible committee. Noi suntem comisia principală care răspunde de acest aviz. Raportorul nostru este Frank Prus, de la PPE. Aveți deja în, pe masă proiectul de raport și o să-l dezbatem. E vorba de un dosar legislativ pentru a modifica în dosarul 101 din 2005, ideea fiind aceea de a extinde domeniul de aplicare al regulamentului, cât și de a permite uh, ca în cadrul regulamentului să se recurgă la actele delegate și la actele de punere în aplicare pe această temă. Raportorul este prezent și îi dau cuvântul să-și prezinte raportul. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, după cum ați văzut, am modificat mult abordarea Comisiei cu privire la eh, revizuirea acestui regulament privind eh, comerțul cu precursori de droguri între Uniune și țările terțe. Modificarea principală pe care a făcut-o a fost ca în domeniul substanțelor clasificate să includem medicamentele și așa cum am arătat în expunerea de motive. Până acum, și inclusiv în propunerea de revizie a Comisiei Europene, medicamentele sunt excluse din domeniul de aplicare al substanțelor clasificate, ceea ce înseamnă că dacă ne dăm seama că un medicament este deturnat și este folosit la producerea de substanțe ilicite, trebuie să trecem prin procesul de codecizie pentru a face acest, această deturnare uh, periculoasă. Și treaba asta ni se pare absurdă. Ceea ce înseamnă că avem doi ani uh, la dispoziție fără a putea să uh, luptăm cu eficacitate împotriva traficanților. Din această cauză propun ca în lista substanțelor clasificate să includem aceste substanțe care pot fi extrase cu ușurință și pot fi deturnate. Asta înseamnă că avem nevoie de un act de delegat apropo ă, de înscrierea acestui medicament pe listă. Acest lucru ne va permite să reacționăm rapid la noile tendințe ale traficanților de droguri. În uh, această substanță este, se poate extrage foarte ușor uh, și cred că la ora actuală, de fapt, numai medicamentele care conțin efedrină și pseudoefedrină corespund acestui criteriu celor care spun că acest lucru va afecta comerțul cu medicamente, care este absolut esențial pentru populație, le-aș spune că, deocamdată, singurul medicament, medicament uh, controlat este cel care tratează uh, răceala și propun să creăm o altă categorie de substanțe clasificate care să fie scrise la medicamentele care conțin efedrină sau pseudoefedrină și care să fie supuse obligației de notificare prealabilă la export. Uh, costul acestora este derizoriu pentru că, conform uh, studiului de impact, costă doar 15 euro. Prin urmare, ne putem gândi foarte bine să uh, înscriem uh, în această categorie și alte medicamente dacă va fi nevoie. Apoi, al doilea mod, uh, tip de modificare pe care doresc să-l aduc se referă la comitologie și doresc în special ca actele de punere în aplicare să fie luate în conformitate cu procedura consultativă care ne permite o reacție mai bună și combaterea traficanților de droguri justifică acest lucru. Am mai modificat câteva dispoziții privind procedura actelor delegate pentru a-i preciza mai bine domeniul de aplicare și pentru a limita la o perioadă de 5 ani și care se poate prelungi și nu o delegare nelimitată în timp. Sper că n-am vorbit prea mult și vă mulțumesc pentru atenție. Sunt la dispoziția dumneavoastră pentru comentarii. Mulțumesc foarte mult pentru această introducere foarte instructivă. Jose Andreas. Mulțumesc, domnule președinte. Este vorba așadar de o revizuire a domeniului de aplicare al regulamentului pentru ca lucrurile să meargă mai bine. Raportorul ne-a explicat uh, ce și cum, dar poate că această Uh, situație poate fi mai precisă în legătură cu substanțele respective, dar am niște întrebări. Dacă este vorba de, o notific- de notificarea unui produs sau a unui uh, medicament care răspund, care trebuie să beneficieze de o autorizație, uh, de export, e bine, sunt uh, destul de multe notificări pentru aceste produse și atunci uh, ne putem uh, găsi într-o situație paradoxală, și anume că importatorul Deci, autoritățile vamale sau ministerele competente din țările respective în care va exporta ar putea fi contactate poate să o facă, poate să nu o facă. Prin urmare, aș vrea să știu ce fel de garanții juridice avem atunci când vorbim de uh, oprirea în vamă a acestui uh, pachet. În plus, cred că o să apară și niște cheltuieli suplimentare pentru statele membre. După părerea mea, există aici niște, niște lacune juridice care trebuie lămurite, altfel riscăm să creăm incertitudine juridică. Sigur că dorim ca regulamentul să fie mai eficace, dar nu trebuie să fie mai ambigu, pentru că e foarte, trebuie să fie foarte clar ce avem de făcut în practică. Deci această întrebare, de fapt, o adresez Comisiei. Mulțumesc. Președintele, Raportor din umbră, Francisco. Francesca, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că trebuie să vedem uh, întreaga, întregul tablou, așa nume dacă propunerea comisiei este proporțională, pentru că uh, dacă trebuie registrate toate aceste companii, atunci care va fi impactul asupra lor uh, și asupra celorlalte asupra consumatorilor medicamentelor, care, vor fi, care va fi influența asupra prețului, uh, uh, accesul poate întârziat la piața acestor medicamente. Așa că nu suntem foarte mulțumiți cu ideea de a extinde aceste controle așa cum propune raportorul. Nu credem că uh, ar fi o idee bună aceea de a introduce cerințe suplimentare de extindere a controalelor. Trebuie să ne străduim uh, în permanență ca consecințele și impactul negativ să fie cât mai limitate cu putință, pentru că există acest risc. Prin urmare, uh, m-am bucurat să aud și punctul de vedere al Comisiei și cred că și noi o să depunem amendamente pe această temă. Mulțumesc! Da, președintele, da, uite că e asta oare o surpriză, să vedem că verzii sunt împotriva uh, reglementării extinse, ca să zic așa. Murphy. În ceea ce privește efectele, deci vorbim de metamfetamine și, într-adevăr, s-a constatat o sporire a utilizării acestor substanțe în Europa în ultimii ani. Ehm, trebuie să vă spun că, în general, interzicerea, interdicțiile n-au funcționat, nu funcționează și nici nu vor eh, funcționa. Uh, și contextul social astăzi este unul de austeritate care uneori aduce la disperare pe oamenii care și-au pierdut locul de muncă și mai departe. Serviciile sociale sunt foarte uh, periclitate. Mm, vedeți ce se întâmplă în Grecia, unde austeritatea atinge uh, culmi deosebite. Și uh, Eh, asta, sigur că eh, conduce la o creștere foarte mare, până la 50% s-a constatat, a eh, numărului de persoane dependente de droguri care trec de la utilizarea heroniei la cristalele de amfetamină și sigur că pot abuza, pot recurge la supradoze și așa mai departe. Sigur că încercăm uh, să combatem deturnarea precursorilor uh, pentru a fi folosiți în producerea uh, drogurilor. Am o întrebare pentru comisie, cred că mi-a scăpat ceva data trecută. Raportorul și abordarea pe care o are în legătură cu extinderea domeniului de aplicare pentru a face mai dificilă deturnarea precursorilor mi se pare logică. Uh, în sensul că ă, astfel de, ă, de droguri se fabrică în permanență ă, și poate că astăzi reușești să combați deturnarea eu știu, efedrinei, dar poate mâine ei vor recurge la deturnarea altor medicamente și în loc de efedrină și pseudoefedrină. Prin urmare, cred că este nevoie de o abordare mai eh, flexibilă. Dar vreau să știu exact ce gândește eh, Comisia și dacă susține această abordare. Mulțumesc. Bun. Mm, mai dorește cineva să intervine? Se pare că nu. Atunci invităm Comisia, care nu este doar eh, autoarea inițiativei, ci și pentru că i s-au adresat o serie de întrebări. Caroline Edley. Mulțumesc, domnule președinte, și bună ziua tuturor. În primul rând, doresc să mulțumesc uh, raportorului pentru acest uh, raport pe care l-a prezentat uh, foarte rapid. Am comentarii și o să încerc să răspund și întrebărilor care ne-au fost adresate. Din discuție, reiese foarte clar că trebuie să obținem un echilibru între facilitarea comerțului legitim și asigurarea controlelor uh, adecvate a precursorilor pentru a evita deturnarea spre canale ilicite. Și atunci când vorbim despre medicamente, această, uh, acest echilibru e chiar mai greu de obținut. Trebuie să vă spun că extinderea domeniului de aplicare a regulamentului la toate medic uh, medicamentele nu a fost ceea ce ne-am dorit inițial, după cum știți. Avem deja o directivă care se ocupă de producția și de, de producerea și de comercializarea medicamentelor și care este destul de restrictivă, în sensul că toți operatorii din domeniu trebuie să fie înregistrați. Uh, și, de asemenea, ne-am gândit și la faptul că nu trebuie să punem o povară prea mare asupra producătorilor și comercianților din domeniu. Dar, uh, pe de altă parte, ne dăm seama că o serie de medicamente sunt deturnate spre producția ilicită de droguri și am încercat să abordăm, să rezolvăm această problemă în regulament. Cred că propunerea raportorului este bună. El este uh, pe deplin conștient de nevoia de a nu supra împovăra acest uh, sector prin suprareglementare uh, în anexă prin adăugarea în anexa unui nou medicament. De îndată ce se constată o astfel de deturnare, asta este uh, o abordare rezonabilă, zicem noi. Apoi, nu există o legătură foarte clară între definiția acestor uh, substanțe, să spunem, uh, paralele, care, se spune, pot include medicamentele și măsurile propuse pentru controlul respectivelor medicamente. Doar la articolul 11 se spune că există o a patra categorie pentru aceste produse. Deci cred că există o oarecare lacună în legătură cu procedura de control prevăzută pentru produsele din categoria 4. Deci treaba asta nu reiese foarte clar din text. Acum, în legătură cu acele lacune, Doamna Barea a menționat că în studiul de impact ați văzut că există mai multe opțiuni, printre care și aceea de a, pe, care permite controlele adecvate a exporturilor din aceste produse pentru a împiedica deturnarea, încercând în același timp să nu sporească foarte mult povara uh, administrativă și din această cauză am prevăzut uh, o notificare înainte de export și nu am cerut o nouă sau o supra înregistrare a operatorilor, pentru că, așa cum vă spuneam, ei sunt deja uh, înregistrați la autorități. Prin urmare, am încercat să găsim această soluție, tocmai pentru a nu supraîmpovăra nici uh, operatorii, nici uh, autoritățile. Uh, sigur că uh, operatorii din uh, sectorul medicamentelor care exportă uh, produse care conțin efedrină și pseudoefedrină știu că trebuie să facă o prenotificare înainte de a exporta produsul, ceea ce înseamnă că în practică vor contacta autoritățile competente pentru această notificare înainte de export și Uh, dacă obțin rezultatul dorit, uh, se adresează, la, se adresează vămii uh, și completează declarația vamală și exportul funcționează. Eh, deci asta este ideea. Sigur că trebuie să educăm puțin și operatorii și autoritățile competente. Oricum este foarte important ca autoritățile competente să colaboreze cu autoritățile vamale. Treaba se întâmplă deja în ziua de azi, așa că nu cred că vor exista niște lacune sau niște probleme, să spun deosebite, în uh, acest sistem. S-a pus o întrebare în legătură cu efedrina. Știm că medicamentele care, uh, uh, care conțin efedrină au fost deturnate în trecut, dar asta nu se pare că nu mai este o tendință la ora actuală. Uh, și din cauza asta nu am inclus acest medicament în propunerea noastră. Apoi, în legătură cu proiectul de raport și delegarea de competență către comisie. Această uh, delegare de competență prevăzute la articolul 38 pentru a adapta anexa la noua adaptare a precursorilor s-a limitat în raport la posibilitatea de a adăuga substanțe în anexă, dar nu de a le și retrage de acolo. Ori, în realitate, se poate întâmpla să fie nevoie să retragem unele substanțe din anexe, uh, care, despre care constatăm că nu este nevoie de controle. Și atunci nu, văd, nu vedem de ce trebuie să recurgem la întregul proces de codecizie pentru a putea retrage o astfel de substanță de pe listă. Uh, și, în fine, termenul uh, de 5 ani pentru delegarea de competențe nu ni se pare justificat. După cum ați spus uh, cu toții, trebuie să fim în măsură să reacționăm la timp Um, și să combatem traficul de astfel de substanțe și stabilirea unui astfel de termen um, riscă să afecteze capacitatea Comisiei de a reacționa la noile tendințe și de aceea v-am ruga să vă, să vă gândiți din nou la, la acest uh, termen și la limitarea în timp. Uh, avem uh, și regulamentul privind autoritățile vamale pentru punerea în aplicare a acestor uh, măsuri, așa că trebuie să fim foarte atenți atunci când propunem un termen privind delegarea de, de competențe. Și sper că vom colabora și vom reuși să finalizăm această discuție împreună cu dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc, raportorul! Acum Cu microfon, vă rugăm. Întrebări? Mai sunt întrebări? Da, uh, înțeleg că această declarație pe care o face operatorul este opțională, este uh, întrebare către comisie, de fapt. Comisia, uh, ca să exporți, trebuie să faci această uh, Uh, prenotificarea de export către țara de destinație și țara poate respectivă răspunde într-un interval de 15 zile. Dacă este de acord, atunci se consideră că transportul este legal. Dacă nu răspunde, atunci uh, se continuă cu procedura de export. Prin urmare, procedura este obligatorie. Alte comentarii, vă rog, mai aveți? Raportorul atunci. Mulțumesc. Mm, da, vreau să mai spun două uh, cuvinte în legătură cu certitudinea juridică, pentru că am înțeles ce a spus Comisia, cât și raportorii din, uh, din umbră. Cred că uh, e bine să, ne, să mai discutăm pentru a nuanța mai mult abordarea noastră. Sigur că obiectivul principal este acela de a combate traficul de droguri, toată lumea este de acord, ori ei se adaptează foarte, foarte rapid la noile situații și sunt întotdeauna cu un pas înaintea noastră Eh, acum când vorbim despre medicamente, nici vorbă să ne apucăm să control, eh, controlăm toate medicamentele, ci eh, doar să fim mai vigilenți vis-a-vis -vis de medicamentele care sunt înscrise pe listă. Deci nu e vorba de un demers a tot cuprinzător. Dar cred că nici o clipă nu trebuie să pierdem din vedere care este obiectivul principal care este acela de a lupta împotriva acestor persoane care deturnează aceste medicamente de la uzul lor normal uh, pentru a le folosi în producția de droguri. Da, foarte bine, mulțumesc. Bun. Uh, Termenul de amendamente peste exact o săptămână, pe 28 februarie, la ora 6 după amiază. Și vom discuta amendamentele la următoarea noastră ședință din luna martie. Vă mulțumesc tuturor. Și cu asta trecem la punctul 7. Ok. This um, is exchange of views with E vorba de un schimb de opinii cu ambasadorul Thomas Dueñas. În numele președinției uh, țării Costa Rica, președinția a uh, sistemului american uh, central de integrare, SICA. Dați-mi voie să-i urez bun venit excelenței sale Thomas Dueñas, Holding the pro-tempore presidency of the Central American Integration System, as I have told you. Este țara care deține la ora actuală președinția SICA. Există și alți reprezentanți ai unor țări din America de Sud care și America Centrală care se află cu noi astăzi. Domnul ambasador Dueñas a fost un interlocutor important În uh, ceea ce privește acordurile comerciale cu America Centrală și a luat parte la audierea de anul trecut referitor la perspectivele de negociere între UE și America Centrală. Aș dori, de asemenea, să subliniez că președintele Parlamentului European, Martin Schulz, s-a deplasat în Costa Rica săptămâna trecută, fiind prima vizită a dumnealui pe continentul respectiv. S-a vorbit de relațiile comerciale cu parteneri importanti, precum uh, America Latină, parteneri uh, de importanță vitală pentru viitorul uh, economiei europene. Am uh, să-i dau cuvântul ambasadorului uh, Thomas Duenia să vorbească despre toate aceste aspecte, inclusiv despre procesul de ratificare al acordului și pregătirea pentru aplicarea prevederilor acordului comercial. Este un acord uh, mai amplu care nu vizează exclusiv comerțul. Dânsul va vorbi de asemenea despre ultimele evoluții economice din America Centrală. Domnule ambasador, fiți binevenit, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor, stimați membri, doamnelor și domnilor. Aș dori să încep prin a vă mulțumi dumneavoastră, profesorul Moreira, pentru această invitație la ora actuală deținem președinția temporară al sistemului um, de integrare din America Centrală, SIGA. Dorim să vorbim despre posibilitățile, despre șansele și provocările cu care ne vom confrunta în uh, viitor uh, în vederea punerii în aplicare al acestui acord de asociere. Aș dori să-i mulțumesc Comisiei INTA pentru activitatea uh, acesteia și îndeoseb lor Pablo Salva și Jörg Liedfried, care au jucat un rol esențial um, în punerea în aplicare al acordului um, și în ceea ce privește regulamentul de punere în aplicare a clauzei bilaterale de salvgardare și în ceea ce privește mecanismul de stabilizare a comerțului de banane fiecare, nu doar țara noastră este recunoscătoare, ci și um, țări precum Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panama. Cu toții vă suntem recunoscători pentru eforturile depuse. În ceea ce privește procesul de ratificare în America Centrală, am plăcerea de a vă informa că după acordarea um, confirmării din partea Parlamentului, am um, asistat la o la inițierea imediată a dezbaterii acestui acord în adunările noastre legislative. În paralel s-a demarat procesul uh, de înregistrare al indicațiilor geografice europene, parte ale, um, părți ale acestui acord. Mă bucur să vă spun că Nicaragua și Honduras au ratificat deja acordul. În celelalte state se lucrează la procesul de ratificare. Aș dori de asemenea să-i mulțumesc uh, domnului președinte Schulz pentru vizita dumnealui în America Centrală. Procesul de înregistrare al indicațiilor euro- geografice europene este un proces care a fost deja inițiat și dați-mi voi să vă spun că la întâlnirea organizată de ministrii responsabili de comerț din America Centrală și comisarul de Guh la sfârșitul lunii trecute, s-a stabilit uh, data de 15 mai ca dată provizorie pentru încheierea procesului de ratificare și de înregistrare al indicațiilor geografice. Astfel, am putea demara o aplicare provizorie a unei părți din acordul comercial începând din luna iunie. În ceea ce privește integrarea, mă bucur să vă spun că aprobarea din partea Parlamentului a generat așteptări uh, favorabile și am asistat la progres în uh, procesul de integrare. În primul rând, doresc să vă spun că președinții țărilor noastre au avut ocazia de a se întâlni cu președintele Van Rompuy, cu președintele Barroso și cu um, domnul ambasador Leffler, care o reprezenta pe Lady Catherine Ashton. S-a organizat o întâlnire la Santiago pentru a aborda două subiecte punctuale, securitate și integrare regională. Am stabilit că vom solicita ajutorul Uniunii Europene pentru a consolida instituțiile SICA. Aceasta este una din prioritățile președinției temporare a Costa Rica. Ieri, la San José, ministrul de externe al Costa Rica, domnul Enrique Castillo, a inaugurat prima întâlnire a miniștrilor de externe a țărilor SICA. Pe ordinea de zi se afla și o propunere a președinției Costa Rica pentru a reîntări, pentru a consolida instituțiile SICA. S-au prezentat în acest sens o serie de propuneri concrete pentru a modifica principalele um, instituții regionale. De asemenea, pot să vă informez că Panama s-a alăturat uh, subsistemului de integrare economică din America Centrală, SIECA, și, în ultimul rând, în continuare se înregistrează um, progres în ceea ce privește negocierile care vor uh, duce la o Uniune Vamală în America Centrală. Odată ce acordul va intra în vigoare, considerăm că vom asista la o creștere a comerțului bilateral. Volumul acestui comerț va depinde, bineînțeles, de cât de repede pot reacționa importatorii și exportatorii. Pe lângă acest uh, nou flux comercial, sperăm că vom asista de asemenea la o creștere a interesului uh, și investițiilor europene în regiune. Acest acord uh, presupune și o modificare a sistemului generalizat de preferințe. Acesta nu Uh, oferise climatul ideal pentru investiții. În schimb, noul acord uh, face acest lucru. Acordul ne va permite de asemenea să încurajăm schimbul de informații, de tehnologie, de inovări și de bune practici. Sperăm că noi noștri parteneri comerciali vor avea un acces uh, preferențial la piața noastră și vom crea astfel o platformă competitivă de uh, producție de bunuri și servicii. Noi uh, dorim uh, să producem și să intrăm uh, în domeniul concurenței. La ora actuală, una din țările membre, SICA, face parte din OECD și avem o țară candidată la Direcția Generală a Organizației Mondiale a Comerțului. E nevoie, pentru a concretiza toate aceste obiective, um, să facem eforturi și s-a introdus în acest sens un pilon de cooperare în acord pentru a consolida um, aceste eforturi. Doar în practică putem învăța bunele practici, astfel putem crește într-un mod durabil și putem îmbunătăți condițiile de trai ale cetățenilor noștri, obiectivul final, de fapt, al uh, cetățenilor noștri. Vă mulțumesc pentru această prezentare foarte importantă referitor la ratificarea acordului și în ceea ce privește integrarea regională în America Centrală. Haideți să dăm uh, cuvântul membrilor comisiei, începând cu Pablo Falda. Cred că aprecierea dumneavoastră efortului depus de această comisie, îndeosebi de membrii Pablo Salva și Jörg Littfried, sunt bine meritate. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru laudele dumneavoastră. Aș dori să-i urez bun venit domnului ambasador. Aș dori să-i mulțumesc pentru cuvintele dumnealui. A fost o adevărată onoare să pot colabora cu colegul meu, domnul Lightfried și raportorii din umbră bineînțeles beneficiind de sprijinul domnului președinte și al secretariatului. Am uh, încercat să atingem un obiectiv care nu era ușor de atins, dar putem spune că ne-am îndeplinit obiectivele. Mă bucură um, veștile primite din partea domnului ambasador în ceea ce privește indicațiile geografice. Să sperăm că în viitorul apropiat um, veștile bune vor continua și să sperăm că Într-adevăr, la începutul lunii iunie sau cât se poate de repede, vom putea saluta adoptarea provizorie a părții referitoare la comerț um, acestui acord. Relațiile comerciale între Uniunea Europeană și America Centrală trăiesc um, o perioadă de aur, am putea să-i spunem, este o ocazie excelentă pentru a încuraja creșterea durabilă și cred că pentru țara pe care o reprezentați dumneavoastră și pentru SICA este o șansă de diversificare economică și o șansă pentru a încuraja coeziunea socială. Nu în ultimul rând, este o bună ocazie pentru a încuraja integrarea regională în America Centrală. Cred că potențialul acestui acord uh, nu a fost conștientizat pe deplin. Să sperăm însă că acest lucru se va întâmpla cât de curând, pentru, Americ, pentru ca astfel America Centrală și Uniunea Europeană să înceapă să se bucure de roadele acestui acord. Și să sperăm că aceste roade vor fi în folosul cetățenilor. Nu cred în coincidențe. Și după cum spunea domnul președinte Moreira, Costa Rica a prezentat uh, un candidat uh, la postul de director general al OECD și cred că în cadrul OMC această inițiativă va fi salutată și aștept cu nerăbdare să văd evoluțiile situației. Vă mulțumesc, domnule președinte. Da, Laszlo nu se află printre noi, dar să sperăm că ni se va alătura cât de curând urmează Francisca Keller. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule ambasador, pentru vizita dumneavoastră. Am multe întrebări, dar am uh, să încerc să mă limitez la câteva. Aș dori să știu mai multe despre felul în care latura comercială a acordului va fi pusă în aplicare în America Centrală, în deosebi, având în vedere uh, deosebirile în procesul de ratificare. Când vine vorba de contingente, acestea vor fi acordate pe principiul primul venit, primul servit sau vor fi alocate odată ce toate țările au ratificat acest acord? Cum se va desfășura, de fapt, totul? Ar fi foarte interesant de, de știut. Cred că ați uh, tras învățămintele necesare și din acordurile de liber schimb cu Chile. De fapt, orice experiență e un învățământ. Mă întreb cum veți remedia deficiențele care au ieșit în evidență în urma vechilor uh, acorduri de liber schimb, de exemplu dezechilibre comerciale, lipsa unor uh, lipsa diversificării exporturilor înspre Uniune, chiar după ce s-au încheiat acordurile de liber schimb, cum uh, veți face față problemelor de mediu, tot mai numeroase, cum le veți uh, remedia în America Centrală pentru ca acestea să dispară. Știm cu toții că la ora actuală Toată lumea vorbește despre companiile multinaționale care sunt vinovate de evaziune fiscală și în America Centrală s-au adus prejudicii considerabile bugetelor naționale, iar uh, drept consecință anumite din aceste anumite practici au fost legalizate. Și mă întreb cum veți aborda aceste lucruri uh, în legislație pentru a evita evaziunea fiscală. Iată câteva din întrebările mele. Vă mulțumesc foarte mult. Urmează Helmut Scholz. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doream să vă mulțumesc, domnule ambasador, pentru cuvintele dumneavoastră. Avem uh, o lungă tradiție în ceea ce privește discuțiile ce de anumite subiecte ce vizează relația comercială între America Centrală și Uniunea Europeană, începând cu raportul din propria inițiativă pe care l-am redactat referitor la relațiile comerciale între America Centrală și Uniunea Europeană. Ar trebui să începem să vorbim despre felul în care un acord între UE și America Centrală promovează cooperarea regională. Iată, din această perspectivă aș avea următoare întrebare. Care sunt inițiativele concrete necesare pentru a încuraja uh, potențialele rezultate pozitive ale acordului de asociere pentru a accentua dinamica regională în folosul cetățenilor. s-a subliniat că acordul trebuie să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de trai ale cetățenilor. Iar acest lucru se traduce în inițiativele dumneavoastră. Ce veți face pentru a proteja micii întreprinzători, serviciile publice în fața potențialelor amenințări? care sunt noile produse pe care doriți să le exportați în Uniunea Europeană pentru a crește competitivitatea regiunii dumneavoastră. Produse diferite de cele pe care le puteți exporta înainte. O a doua întrebare pe care aș avea și aici reiau în parte întrebările Francisca Keller în ceea ce privește investițiile, comerțul și fiscalitatea și problemele de fiscalitate. Să luăm sectorul financiar. Un studiu al unui ONG din țările de jos arată că regulamentele, că normele în ceea ce privește sectorul financiar prevăzute în acest acord limitează marja de manevră a Uniunii când vine vorba de controlarea și prevenirea evaziunii fiscale și spălării de bani. cum vom uh, putea preveni aceste delicte de ambele părți. În ceea ce privește experiența anterioară cu Chile și Mexic, s-a făcut un studiu de impact uh, referitor la contribuția reală a unui acord la capacitatea economică, în acest caz capacitatea economică a Chile, de a deveni un partener economic uh, recunoscut uh, pe scena comerțului internațional. De fapt, aceste rezultate nu au fost uh, foarte clare. Am putea spune că astăzi Chile beneficiază de o poziție mai bună pe scena internațională, însă nu este un rezultat evident al acordului. to, to, to take to, into account the concrete and serious um, impact what în ce fel putem ține cont de ce s-a întâmplat, de exemplu, în Mexic, de consecințele acordului în ceea ce privește securitatea alimentară, viitorul micilor uh, fermieri care produc uh, alimente, de exemplu orez, fasole, care sunt consecințele monoculturilor. De exemplu, în țara dumneavoastră se pune accentul uh, pe culturile de ananas. Și în cele din urmă, care sunt consecințele pentru agricultori? După cum știți, uh, acordul uh, nu a fost prea bine primit de patronatele și sindicatele din țara dumneavoastră. Cum veți încerca să integrați aceste critici uh, în viitor pentru a le arăta criticilor dumneavoastră că există un program uh, concret, precis, menit să atingă obiectivele despre care vorbiți. Mulțumesc. Urmează Doamna Saez, ALDE. Monsieur le Président. Eh, mulțumesc, domnule președinte. Cred că este într-adevăr foarte important ca Uniunea Europeană să-și îndrepte privirele spre America Latină. Nu a făcut-o suficient până acum, așa că a venit momentul. Am fost eh, la summitul Eurolat, acum la Santiago de Chile, acum vreo două-trei săptămâni și uh, multe țări din America Latină erau prezente. Două lucruri m-au frapat. Primul, acela că există foarte multe organizații, există Mercosur, SICA și multe altele, o serie întreagă de țări, printre care și Chile, au creat tot felul de organizații, de asociații și așa că vreau să vă întreb dacă dumneavoastră țările din America Centrală vă gândiți la o, o organizație politică a celor 33 de țări sau veți continua pe această cale a unui număr mai mare de organizații uh, distincte? Pentru că la acest uh, summit de care vorbeam, uh, toate cele 33 de țări din America Latină erau prezente. În al doilea rând, se leagă, vreau să vorbesc în legătură cu ce am auzit Uh, din partea Uniunii Europene două temeri majore. Prim, prima referitor la protecționismul practicat de unele țări, uh, printre care Argentina, uh, o temere de altfel pe care o au nu numai europenii, dar și toți cetăț- cetățenii din America Latină care nu pot uh, Uh, exporta pe picior de egalitate cu Argentina. Apoi este vorba de garantarea investițiilor străine, special uh, europene, în unele țări din America Latină în care cadrul juridic nu este stabil și nu există niciun fel de garanție pentru investiții. Uh, și a treia problemă menționată de unele țări este legată de deschiderea pieței și presiunea din ce în ce mai mare asupra resurselor naturale, în special uh, din uh, minerit. Cam asta ar fi și vă mulțumesc anticipat pentru răspunsul dumneavoastră, domnule ambasador. Și în final, Ior friend care a venit mai târziu, dar sigur a fost adus la curent în legătură cu intervenția anterioară a oaspetelui nostru. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumim, domnule ambasador. Îmi pare foarte, foarte rău că am întârziat puțin, însă, iată, astăzi activitate puțin haotică în Parlament, foarte multe lucruri pe ordinea de zi, însă, iată-mă, în sfârșit am ajuns. Domnul Lange mi-a spus ce s-a discutat mai înainte așa că sunt la curent, după cum spunea și domnul președinte. Am trei întrebări pentru dumneavoastră. Primele două se referă la acordul comercial. Am fost raportor pentru raportul cu America Centrală, raportor din umbră pe acordul propriu-zis. Cauza, clauza de salvgardare la care am ajuns noi e menită a proteja industria europeană. Acest lucru, sigur, are efecte asupra plantațiilor de banane, în special din America Centrală. Avem această clauză de salvgardare acum, dar cum credeți că va funcționa situația în realitate? Credeți că o să fie probleme Credeți că se va recurge la această metodă de salvgardare? A doua întrebare. Colegii cred s-au referit deja la acest aspect, dar mă interesează și pe mine. Ce credeți în principiu legătură cu intenția Parlamentului European de a relaționa chestiunile comerciale cu alte chestiuni, de exemplu sociale sau ecologice și așa mai departe? Noi, ca Parlament European, am introdus acest demers uh, într-un entuziasm considerabil, dar am vrea să știm ce cred și partenerii noștri în legătură cu asta. A treia chestiune presupune altceva decât comerț, e vorba de diplomație și politică, numiți-o cum vreți. Am fost la întâlnirea din Chile de acum câteva săptămâni delegația europeană a demarat o discuție conform căreia ar fi bine ca una dintre părți să poată bloca chestiuni de principiu. Să fie vot separat, dacă o parte votează separat, cealaltă parte nu poate să contracareze acest lucru nicicum. Mă interesează cum vede partea latinoamericană această problemă. Am văzut că totuși de partea latinoamericană există un interes considerabil. Consider că sistemul ar trebui să fie discutat, cel puțin pe termen mediu. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc și eu și acum să vedem ce are să ne spună comisia. Matthias Jurgensen. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea să exprim și o serie de comentarii referitoare la prezentarea domnului ambasador. Sunteți de acord cu opiniile optimiste ale domniei sale? Salutăm progresele făcute în materie de ratificare de ambele părți. Clar, există o voință politică solidă în America Latină, în America Centrală, de a face progrese rapide. Noi am stabilit o dată provizorie la Santiago pe 15 mai deci până atunci America Centrală ar trebui să fie gata să fie îndeplinit, uh, încheiat procedurile interne de ratificare și să fie rezolvat ce mai trebuia să fie rezolvat în materie de indicații geografice, atât pe planul legislației, cât și pe planul procedurilor de înregistrare. E bine să avem un termen limită, însă mai sunt multe lucruri de făcut până atunci multe lucruri de făcut de către parteneri din America Centrală, dar voința politică acolo există și asta e important. Noi, la Comisie, cooperăm îndeaproape cu omologii noștri centroamericani, asta pentru că dorim ca procedura de înregistrare să funcționeze fără probleme. E important pentru Uniunea Europeană ca aceste indicații de origine geografică să fie protejate foarte bine. Dacă se fac progrese suficiente, atunci, iată, în prima jumătate a lui iunie, uh, putem uh, în mod rezonabil să ne așteptăm să definitivăm situația și ca până atunci toate statele centroamericane să fie în situația de a aplica acordul provizoriu. Cam asta ar fi evaluarea mea a situației, progrese bune, însă mai rămân lucruri de făcut. De asemenea, Comisia ar spera să vadă progrese și în ceea ce privește procesele de ratificare, nu doar de partea centroamericană, dar și în statele membre ale Uniunii Europene și acestea trebuie să ratifice acordurile. Și cred că o să putem, uh, dacă vrem să mergem mai departe cu acordul comercial, va trebui să facem ceva presiuni ca să ne asigurăm că intră pe deplin în vigoare după ratificarea tuturor. S-a spus deja cum relaționăm uh, dimensiunea de cooperare și cea politică cu într-un acord comercial. E bine, cu cât mai rapid intră acordul în vigoare, cu atât mai rapid o să avem un parteneriat coerent și un dialog coerent cu partenerii noștri Aș mai avea câteva scurte comentarii referitoare la cele spuse în legătură cu summitul EU-CELAC. Pentru noi a fost un summit de succes. A fost interesant să vedem care este într-adevăr dimensiunea interacțiunilor și a dialogului între Uniunea Europeană și America Latină și Caraibele. N-a fost acolo doar un summit de guverne, a fost și o întâlnire între reprezentanții ai parlamentelor, a fost o întâlnire între experții juridici, Foarte mulți lideri europeni au participat. O declarație bună la final, sprijin politic ferm pentru întărirea relațiilor E clar că interesele sunt de, interesul uh, ridicat este prezent de ambele părți. Avem tot mai multe schimburi și relații. Am transmis un mesaj puternic împotriva protecționismului în declarație. De asemenea, am indicat că este necesar să avem un climat stabil de investiții și am spus, de asemenea, dacă vă uitați la declarație, la alineatul 21, am stabilit o serie de ținte pentru toate procesele pe care le avem în desfășurare cu diferite subgrupuri din America Latină. Și deci, pe ansamblu, un summit bun. Am folosit această ocazie pentru a aduce lucrurile mai departe pe plan politic. Am avut o întâlnire între lideri, un summit formal și a avut loc o întâlnire și între domnul comisar de Hucht și omologii săi din regiune. Vă mulțumesc. Ne-ați putea spune care state membre din Uniune încă nu au ridicat, ratificat acordul? Sunt câteva state membre. Nu am lista celor 27 cu plus sau minus vrem doar să le știm numele, nu vrem să arătăm cu degetul. O să vă trimit informațiile respective mai târziu. Domnule ambasador, foarte multe comentarii, foarte multe întrebări, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am să încerc să răspund și uh, la unele întrebări în limba maternă, pentru că mi-au fost puse în limba maternă, la celelalte în engleză. Și să sperăm că voi reuși pe ambele planuri. Pablo, îți mulțumim foarte mult pentru ce ai făcut tu și ce ai făcut domnul Lifri pentru regiunea reprezentată de noi. Vă suntem deosebit de recunoscători pentru că ați deschis porțile către o relație istorică între noi și Europa. Așa vedem noi lucrurile. E adevărat, ca să vă răspund la întrebare, Costa Rica are un candidat, o doamnă, care candidează la funcția de director general al Organizației Mondiale a Comerțului. Sunt nouă candidați în prezent. Recent, la Geneva, s-a demarat procedura de candidatură, fiecare dintre candidați a primit timpul necesar pentru a face o prezentare a propriei platforme, apoi a fost întrebări și o conferință de presă. În prezent, toți candidații călătoresc peste tot prin lume, prezentându-și uh, realizările, prezentându-și intențiile. Asta partea procesului de selecție care a început la Geneva. Deci îți mulțumesc că ați menționat acest aspect. Costa Rica are într-adevăr această ambiție. Cred că o țară mică poate face lucruri bune la OMC și poate funcționa ca un mediator atunci când e vorba de principalele provocări cu care se confruntă comerțul internațional. Domnule Keller, vă mulțumesc foarte mult pentru întrebările puse și mai ales vă mulțumesc pentru îngrijorările anunțate. Eu sunt aici de 2 ani și am mai discutat de multe ori până acum, însă din discuțiile pe care le-am avut a devenit foarte limpede că sensul acestei relații cu Europa este unul deosebit de adânc e pentru noi mult mai mult decât un acord comercial, este un instrument de dezvoltare, într-adevăr, și de aceea am fost uh, norocoși că Uniunea Europeană, am bucurat că Uniunea Europeană ne-a propus un acord de asociere, știm că aceasta este cea mai înaltă formă de acord pe care Uniunea Europeană îl poate negocia. Asta înseamnă nu acoperim doar comerțul și regulile care te tutelează comerțul și schimburile comerciale în materie de practici eh, comerciale echitabile și acceptabile și din punct de vedere social. mai există și o dimensiune de cooperare care vizează dezvoltarea instituțională în regiunea noastră pentru a ne permite să venim cu acele propuneri și politici de care avem nevoie pentru a asigura dezvoltarea națiunilor noastre. De asemenea, avem o bază de dialog politic și asta e important pentru că astfel ni se oferă o platformă prin intermediul căreia liderii țărilor noastre și liderii din Uniunea Europeană și reprezentanții Parlamentului vor putea să se așeze și să discute în mod deschis despre provocările cu care ne confruntăm cu toții este, iată, un acord care merge mult dincolo de limitele stricte ale schimburilor comerciale. Deci nu ar fi oricum onest să punem totul în termenii comerțului. Baza acestui acord este reforma instituțională, întărirea statului de drept, protejarea drepturilor celor care sunt defavorizați încercare de a ne învăța să fim mai competitivi, mai buni membri ai comunității mondiale. Este o abordare holistică, dacă vreți. Sigur, un acord nu poate să substituie unui contract social. Prin aceste angajamente internaționale, aici nu e vorba doar de un angajament al Americii Centrale, ci al Uniunii Europene, Avem uh, acorduri similare cu Canada, Mexic, Statele Unite, zona Caraibelor, Costa Rica are un acord și cu China, unul cu Singapore, cu Chile. Deci, eforturile noastre au dus la constituirea unei astfel de re- relații cu întreaga lume, o relație care ne călăuzește, ne ajută și ne oferă acces preferențial, dar în același timp ne învață cum să ne îmbunătățim propria societate. Sper că asta răspunde la unele dintre chestiunile ridicate de dumneavoastră aici. Și încă o dată să nu uităm un principiu fundamental, statul de drept. Toată lumea plătește impozite, la fel, toată lumea respectă aceleași reguli. Asta vrem în regiunea noastră. Și categoric apreciem faptul că dumneavoastră acordați atenție acestei, acestui aspect. Domnul Scholz, totdeauna o plăcere să vă ascult. Vă suntem recunoscători pentru cele spuse. spuneați, uh, credem că acest acord oferă suficient sprijin? Cred că da. Este un bun punct de pornire. Aceste acorduri sunt vii, dacă îmi permiteți să spun așa. Pot fi modificate prin dialog politic, prin întâlniri în cadrul unor comisii și așa mai departe. Deci ele pot deveni un instrument constructiv în relația cu Uniunea Europeană. Uniunea Europeană a fost un fel de naș pentru regiunea noastră cu mai bine de 20 de ani în urmă. Ne-ați ajutat să depășim dificultăți majore de ordin civil și social. Și de altfel, SICA, ca să revin la problema instituționalității ridicată de un alt vorbitor, că este cel mai vechi sistem care aduce la oaltă statele latinoamericane și țările centroamericane sunt singura regiune integrată din America Latină. Suntem țări mici. Și a durat mult. Dar iată, am reușit să ne așezăm la oaltă, la aceeași masă și să încercăm să ne transformăm într-o regiune mai puternică în ciuda dificultăților. Și încă o dată, aici nu e vorba doar de schimburi comerciale, e vorba de reformă instituțională, e vorba de crearea unei societăți mai bune. E vorba de un angajament al partidelor politice să opereze reforme instituționale, aspect foarte important. După cum știți și dumneavoastră, ca legislator, e foarte greu să uh, efectuezi reforme instituționale la nivel local. E un proces dureros. Prin urmare, prin angajamentele noastre externe, am reușit să dezvoltăm o structură instituțională mai puternică în America Centrală. Și în Costa Rica, cu ajutorul Uniunii Europene, domnule președinte, încercăm să modificăm acest sistem în direcția îmbunătățirii lui. Sperăm că ne veți pute, ne pute ajuta în a concepe un sistem instituțional mai puternic care să reprezinte interesele regiunii noastre. Sigur, domnule Schulz, securitatea ne preocupă. Această chestiune este clară pentru America Centrală Două lucruri au fost evidențiate aici. Securitatea, care merge de la spălarea banilor până la traficul de droguri și la imigrație ilegală. Și apoi integrare regională. Acestea două sunt prioritățile regiunii. Domnule Desarne, aveți dreptate spuneați că multe instituții reprezintă numeroase grupuri din America Latină. Asta ne îngrijorează și pe noi. Eu însă m-aș limita la SICA, instituția care ne reprezintă pe noi din Guatemala până în Panama și mai sunt și alți observatori, Republica Dominicană și Belize. Dar încă o dată, cu ajutorul dumneavoastră, noi încercăm să punem pe picioare o instituție mai puternică, modernă, transparentă, în stare să ne ajute în direcția progresului și să ne ajute să rezolvăm problemele cu care ne confruntăm. Sigur, sunt multe, multe probleme specifice regiunii noastre. Însă, categoric, dumneavoastră aveți dreptate <clears throat> și cu siguranță ne-am angajat pe calea unei integrări mai puternice la nivelul întregii noastre regiuni. Și încă o dată vă mulțumesc pentru sprijinul acordat. Întrebarea pe care mi-a spus-o este deosebit de interesantă. Nu cred că am un, un, un răspuns uh, clar și ferm, dar am să încerc. După cum știți, această clauză de salvgardare a presupus negocieri uh, detaliate, mai ales chestiunea bananelor a fost uh, una problemă disputată, iată, de 25 de ani încoace. Cred că această preocupare a Europei a fost acoperită bine de clauza de salvgardare. Sperăm că nu o să fie nicio problemă, pentru că știm cât de detaliat a fost discuția. Nu cred că sunt foarte multe țări care vor să readucă tema în discuție încă o dată. Deci, salvgardarea este salvgardată. vorbeați despre componenta socială. Cred că deja am spus uh, limpede cum vedem situația. Suntem angajați în această direcție pentru că scopul oricărui tip de acord, oricărui tip de schimb comercial, oricărui tip de cooperare este să îmbunătățească situația cetățenilor. Și noi înțelegem pe deplin acest lucru. Sperăm cu acest acord, cu acest acord se vor deschide noi posibilități pentru noi. Vă mulțumesc. Thank you, Ambassador, for this very Vă mulțumesc foarte mult, domnule ambasador, pentru această discuție foarte animată. Vreau să vă spun doar că pentru mine este un adevăr de necontestat uh, faptul că atunci când e vorba să te întrebi uh, când, uh, dacă un acord este bun pentru partenerii noștri, sigur că ei uh, sunt cei care trebuie să evalueze dacă între acordurile este sau nu favorabil, dacă le convine sau nu. Sau cât, le, cât este de bun pentru ei. În al doilea rând, în legătură cu candidații la funcția de director general la OMC, s-a menționat faptul că unul dintre candidați este o doamnă din uh, Costa Rica. După părerea mea personală, este un candidat foarte puternic. Și uh, vreau să vă spun, <laughs> dragi colegi, că o serie de candidați m-au rugat uh, au dorit să, mă, să ne întâlnim și să-și prezinte uh, punctul de vedere, proiectele, perspectivele pentru OMC și am acceptat să îi întâlnesc, nu o să vă spun numele lor, evident, uh, dar trebuie să vă spun că comisia noastră trebuie să se implice în această procedură și să avem o dezbatere. Uh, Uh, între noi. Și aș propune ca uh, chiar astăzi să discutăm uh, aceste idei la ședința coordonatorilor, astfel încât până la sfârșitul procedurii sau acestui proces să avem o idee despre felul în care Uniunea Europeană, Parlamentul European poate să um, participe la acest proces și cum uh, și cum putem să știm exact uh, și să avem uh, un rol important în conferința OMC. Rolul organizației noastre trebuie subliniat așadar. Bun, și cu asta am încheiat discuțiile pe marginea acestui punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc uh, domnului ambasador Thomas uh, Duenaș, cât și uh, ambasadorilor celorlalte state central-africane. Și, așa cum zic, am finalizat acest punct de pe ordinea de zi. Item 8 Uh, bun. Trecem acum la punctul 8. item 8. Punctul 8 așadar. Activitățile grupului de monitorizare. După cum uh, știți cu toții, uh, grupul de monitorizare are o serie întreagă de activități legate de relațiile noastre comerciale cu partenerii comercial de curând în legătură cu Taiwanul, Rusia și Chile și Taiwanul au avut uh, întâlniri și, în fine, ne-ar interesa să știm care sunt uh, rezultatele acestor uh, discuții și întâlniri. Vă propun să începem cu Chile. Uh, doamna Corea Hamaras de la PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Așadar, pe 18 decembrie, grupul de urmărire a relațiilor comerciale între Uniunea Europeană și Chile, pentru care sunt uh, raportoare, uh, s-a, deci ne-am întrunit, ne-am întâlnit, am avut un uh, schimb de opinii și un reprezentant al DG3 de la Comisie a participat. Ne-a făcut o scurtă uh, evaluare a acestui acord care a intrat în vigoare în 2003. Deci, acum 10 ani. Uh, a arătat că um, este, investițiile reprezintă o treaptă foarte importantă în uh, sporirea acestor uh, relații. Din punctul de vedere al Comisiei, s-a arătat că au întâlniri periodice, eh, din care a reieșit foarte clar că ambele părți doresc să aprofundeze aceste aspecte comerciale. Dar până acum nu s-a ajuns, eh, să zicem, la un echilibru al intereselor celor două părți. În eh, acordul de asociere între Uniunea Europeană și Chile există un, o clauză care permite o apropiere, o aproximare mai mare a diverselor sectare. Și, într-adevăr, în 2006 au început negocieri în acest sens, dar s-au uh, oprit, practic, au eșuat. Uh, Comisia uh, consideră că um, acest eșec s-a datorat aproape în totalitate abordării sectoriale uh, Uh, care a făcut uh, foarte dificilă obținerea unor rezultate echilibrate și Comisia se gândește și analizează posibilitatea de a avea o altă abordare uh, pentru a moderniza acest acord de asociere, care, cum ziceam, datează din 2003. Și s-ar putea în felul acesta include acum o serie de aspecte care atunci nu, nu erau, n-au fost incluse. Și reprezentantul Chile a vorbit, uh, uh, reprezentantul misiunii Chile pentru la luna Europeană, care a subliniat uh, bunele relații construite între cele două părți pe baza acestui acord și a arătat că la ora actuală Chile parcurge un proces, o perioadă bună, rată mică a șomajului, creștere economică și mai departe, în ciuda uh, recesiunii globale. Cât privește progresul pe marginea relațiilor comerciale actuale, reprezentantul Chile a spus că este întru totul dispus să caute o soluție echilibrată care să fie avantajoasă pentru ambele părți. În ianuarie am fost invitată să particip la cea de-a opta uh, întâlnire între Uniunea Europeană și Chile, la Santiago de Chile, și uh, a fost acolo un discurs cu privire la modernizarea acordului. Uh, am ținut și eu un astfel de discurs, am susținut punctul de vedere al Comisiei, cum că există posibilitatea și ar trebui să profităm de ea pentru a uh, revizui și moderniza acest acord care avea la început o abordare pur sectoriale. Și sigur că voi continua să lucrez în grupul de urmărire în care voi continua să mă întâlnesc cu reprezentantul Comisiei cât și al Republicii Chile în această încercare de a găsi echilibrul de care vorbeam, de a identifica metodele și mijloacele de modernizare a acordului. Așa că ne gândim să avem în curând o nouă ședință a grupului de monitorizare. Președintele, credeți că uh, situația este de așa natură încât să facă posibilă renegocierea acordului uh, comercial pentru a aprofunda și a-l uh, face mai cuprinzător? E bine, la ședința din Chile, din Santiago de Chile, a reieșit foarte clar că Chile este întru totul dispus să aprofundeze acest acord deci trebuie să trecem practic într-o a doua etapă și anume trebuie să lucrăm cu toții <clears throat> pentru a aprofunda aceste, aceste relații. Așa cum a arătat Comisia și azi dimineață, trebuie să avem voința și mobilizarea politică pentru a aprofunda aceste eh, relații. A avut loc o ședință a grupului de monitorizare ieri, spune președintele, pentru a discuta cu negociatorul șef și raportorul nostru aici este Metin Caza, căruia îi dau cuvântul. Într-adevăr, ieri a avut, a avut loc această întâlnire E vorba de negocierile între UE și Japonia referitor la încheierea unui acord trilateral de comerț. Am discutat cu domnul Mario Petricioni de la DigiTrade. A fost un dialog deschis. Reprezentanții comisiei uh, n-au informat că negocierile vor fi demarate pe 25 martie, în timp ce prima rundă a negocierilor între UE și Japonia ar trebui să înceapă în aprilie. Reprezentanții Comisiei au subliniat de asemenea că schimbul de guvern în Japonia nu va influența evoluția negocierilor. Și asta deoarece Uniunea Europeană se numără printre prioritățile Japoniei în ceea ce privește relațiile comerciale externe. De asemenea, s-a subliniat că, în ceea ce privește piedicile comerciale neter- netarifare, s-au înregistrat progrese, însă mai trebuie să depunem eforturi în continuare. Salutăm hotărârea Japoniei de a ridica interdicția în ceea ce privește importul de carne de vită din uh, țările de jos. Ne aflăm în fața unor uh, negocieri destul de dificile. Pornim de la premiza că ne așteaptă negocieri uh, destul, destul de grele. Există în continuare motive întemeiate de îngrijorare din partea unor sectoare cheie în uh, economia europeană. Mă refer aici la uh, sectorul uh, constructor de automobile. Există în continuare piedici în ceea ce privește achizițiile publice. Uniunea Europeană are așteptări crescute și un interes considerabil în ceea ce privește producția alimentară. Reprezentanții comisiei au uh, subliniat că trebuie să privim negocierile din perspectiva clauzei de un an. Trebuie să vorbim despre această clauză. Deocamdată încă nu putem face o evaluare generală a acestei clauze. Deocamdată însă trebuie să așteptăm să vedem cum uh, se vor uh, delinea negocierile. I was there also as, da, mulțumesc foarte mult, spune președintele. Am fost și eu prezent uh, acolo în calitate de raportor din umblă, așa că sunt întru totul de acord cu ce ați spus. În plus, vreau să mai subliniez și convingerea exprimată de domnul Petricioni în acum că japonezii își respectă uh, angajamentele referitoare la prima etapă a eliminării barierelor uh, netarifare din uh, calea comerțului. Așadar, se pun bazele, într-adevăr, unei relații plină de încredere între Uniunea Europeană și Japonia. Și acum, trecând la Taiwan, Aici a avut loc uh, o ședință la sfârșitul lunii trecute și raportorul nostru este domnul Frank Prust, e prezent, să-i dăm cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să vă spun câteva cuvinte. Într-adevăr, era prima întâlnire constitutivă a acestui grup de monitorizare între Uniunea Europeană și, și Taiwan pe 30 ianuarie. Vă reamintesc că doream să creăm acest grup de monitorizare, uh, dar deși nu există la ora actuală o negociere, eh, dar credem că în legătură cu Taiwan merită să aprofundăm relațiile comerciale. Și cred că o rezoluție pe această temă ar fi foarte utilă pentru a face progrese concrete. În rezumat, discuțiile din această primă întâlnire au vrut să facă o evaluare a stării de fapt, deci am avut un schimb de opinii cu Comisia, întâi cu Serviciul de Acțiune Externă, într-o primă etapă și, într-o a doua etapă, un schimb de opinii cu autoritățile din Taiwan. Și cred că ce a reieșit din această discuție a fost faptul că Uniunea Europeană trebuie să-și aleagă uh, uneori partenerii comerciali uh, indiferent de preferențele sale politice. Uh, și mă gândesc la China, de exemplu, nu? Și blocajul vis-a-vis -vis de Taiwan, pentru că ne temem că ar exista, ar putea să apară alte represiuni, să zicem, din partea uh, Uh, Chinei. Prin urmare, obiectivul consultărilor noastre cu Taiwanul este acela de a reduce barierele tarifare. Putem spune deocamdată că aceste prime discuții au fost foarte fructuoase. Am hotărât ca în zilele următoare să avem o a doua întâlnire. Mie mi-a plăcut la ei uh, deschiderea față de Uniunea Europeană și care nu se regăsește neapărat, eu știu întotdeauna, eh, și pot să o spun aici, nu? Că nu se regăsește neapărat, cum ziceam, în toate țările asiatice. Prin urmare, cred că grupul acesta de monitorizare este interesant și în lunile următoare vom vedea ce progrese putem face. Poate nu neapărat să ajungem la un acord de liber schimb, dar putem să aprofundăm această relație cu o țară precum Taiwanul, care poate lucra pe anumite produse uh, ca, uh, care nu reprezintă o concurență pentru produsele noastre. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Schulz! Mulțumesc, domnule președinte. Doar un mic comentariu. Cred că trebuie să spunem foarte clar că Comisia Europeană este de acord cu dimensiunea politică a abordării Uniunii vis-a-vis -vis de China. Prin urmare, trebuie să ținem seama că există uh, un context comercial și mai departe cu Taiwanul dar asta nu trebuie să pună în discuție relația politică cu China și cred că problema este foarte delicată. Și cred că ar trebui să discutăm și treaba asta în grupul de monitorizare, cât și în grupul de monitorizare a relațiilor cu China. Și acolo trebuie să includem acest aspect al relației cu Taiwanul. Mulțumesc. Da, spune președintele, sunt de acord. Cred că, într-adevăr, ambele grupuri de monitorizare trebuie să aibă o abordare uh, coerentă și să-și cunoască fiecare punctele de vedere ale celuilalt. Și, în fine, ajungem la Rusia. Robert Serling este raportorul nostru pentru acest grup de monitorizare. Mulțumesc, domnule președinte. Am putea spune că, în fine, și Rusia, nu? Am uh, participat la ședință, a fost foarte interesant, am avut un schimb de opinii și cu uh, reprezentanții comisiei de la DG Trade, care răspunde de acordurile comerciale cu uh, Rusia. Apoi am discutat cu domnul Cizov, pe care l-am întrebat dacă era cazul ca um, comisia să rămână în continuare la discuție și comisia a rămas. Comisia uh, era destul de îngrijorată despre felul în care progresează Rusia în uh, OMC și Ehm, să sperăm că nu vor exista niște măsuri luate împotriva Rusiei în uh, curând. S-a discutat starea de fapt uh, legată de negocierea capitolelor noilor, uh, noilor acord. După cum știți, Rusia tocmai s-a alăturat OMC-ului. Am discutat o serie întreagă de aspecte, cum contingente, tarifare, uh, Uh, măsuri disproporționate. Uh, am vorbit și despre carnea de cal și situația asta și importurile în Rusia de animale vii care care au fost sistate și apoi am discutat despre mm, alcool. Pentru că asta reprezintă o oportunitate deosebită pentru Uniunea Europeană și ambasadorul nu a reușit să răspundă la această întrebare privind tarifele aplicate alcoolului exportat în, uh, în Rusia. I-am scris și când o să primesc răspunsul oficial o să vă transmit și dumneavoastră ca să știți despre ce este vorba. Uh, de fiecare dată, și au fost două dăți, a spus că foarte mulți membri al Duma sunt împotriva uh, cererii Rusiei de a deveni membru OMC și că, în fine, o adevărată uh, bătălie a fost și continuă încă în Duma cu acești membri care rămân la părerea lor. Mai avem uh, o ședință în martie, am invitat și reprezentant al comisiei uh, care se ocupă de aspectele energetice ale relației cu Rusia, pentru că energia reprezintă un aspect absolut esențial al relației Uniunii cu Rusia. Asta e tot. Mulțumesc. Președintele, comentarii, întrebări, vă rog. Vă rog. Just, uh, just a short uh, uh intervention. To... Da, domnul Cutaș, deci o intervenție foarte scurtă. Vreau să confirm ceea ce ai spus, uh, Robert. Și pe mine m-a surprins uh, când uh, a zis ambasadorul că, că încă, eu știu, digerează aderarea la OMC. În legătură cu această digerare, așadar, uh, Uh, înțelegem care este problema, ne frământă, ne preocupă, dar sperăm că vor reuși să găsească compromisul necesar pentru a merge mai departe. Sunt însă cam sceptic și cred că, într-adevăr, e o idee foarte bună ca la următoarea ședință să avem o întâlnire cu Gazprom. Felicitări! Robert, face o treabă bună. Mulțumesc! Președintele, da, mă alătur și eu temerilor uh, exprimate aici. Am uh, a avut, am participat la o delegație care a mers în Rusia în octombrie și cred că, într-adevăr, există foarte multe motive pentru care trebuie să avem preocupări, îngrijorări uh, serioase vis-a-vis -vis de, de Rusia. Ă, poate că mm, ulterior, eventual, vom veni în fața și vom discuta în comisie toate aspectele și dificultățile cu care ne confruntăm în relația noastră cu Rusia, care sunt deosebit de importante și nu pot fi omise. Bun, mai avem și India, dar din nefericire Maria Badia, care este raportorul nostru pe această relație, nu a putut să rămână la ședință, pleca la Barcelona uh, azi dimineață, are o intervenție chirurgicală și își cere scuze. La următoarea noastră ședință însă ne va prezenta un raport cu privire la ultimele evoluții în acest context. Trebuie să mm, știm ce se întâmplă și să o ascultăm pentru că la ultima ședință s-a întâlnit cu domnul Garcia, care este negociatorul șef al Uniunii Europene în relația cu India. Și, după cum știți, există temeri eh, serioase referitoare la progresul acestor negocieri. Cred așadar că va fi într-adevăr nevoie să revenim și, eh, și să vedem ce s-a întâmplat eh, în grupul de monitorizare al relației cu India. Comentarii, întrebări aveți? Bun, nu aveți, deci permiteți-mi mie să fac două. Uh, după părerea mea, uh, grupul de monitorizare reprezintă o inițiativă plină de succes a comisiei noastre. Ar fi practic uh, cu totul imposibil ca întreaga comisie să facă tot ceea ce face grupul de monitorizare. Adună informații, uh, competențe și, de fapt, sunt prezenți și pot reacționa rapid Eh, față de orice situație care poate să apară. Cred că este atul cel mai mare al acestui grup. În al doilea rând, lucrează foarte bine împreună eh, și trebuie să mulțumesc eh, raportorilor pentru asta. Aș dori ca și raportorii din umbră să fie mai prezenți și să participe la toate lucrările grupului. Sigur că mm, toate aspectele sunt uh, importante și lucrări importante, dar atunci când avem oaspeți uh, importanți, precum negociatorii șefi sau uh, persoane care reprezintă organisme străine, atunci cred că și raportorii din umbră ar trebui să se străduiască și să fie prezenți ca semn de respect, în primul rând, pentru invitații noștri și cred că, oricât de important ar fi rolul raportorului principal și raportorul din umbră își ale rolul său important. Așadar, vă mulțumesc tuturor și așteptăm rapoarte ale celorlalte grupuri de monitorizare la următoarea noastră reuniune. Bun, și acum începem ședința coordonatorilor, așadar Colegii care nu participă sunt invitați să părăsească sala. Uh, facem o pauză mică de 10 minute, fiindcă am terminat mai devreme și rog coordonatorii să se pregătească să demarăm ședința noastră.